Este vorba de decizia adoptată cu privire la pachetul de măsuri privind economia circulară, declarația Comisiei. Mai întâi vreau să dau cuvântul domnului vicepreședinte Timmermans. Și încă o dată că suntem țepen, spune domnul vicepreședinte. În această dimineață am adoptat un pachet extrem de important pe economia circulară la Comisie. E vorba de rezultatul unei activități de echipă și este o mare plăcere să pot să vă prezint astăzi în plenar acest pachet împreună cu vicepreședintele Katainen și cu uh, domnul și cu colegii mei. Este foarte important că foarte, mulți, foarte mult timp a trebuit să lucrăm la acest pachet pentru ca acesta să fie unul bun. Dacă vrem să facem această transformare, trebuie să implicăm aici toate domeniile activităților noastre și de aceea noua, noua manieră de a lucra este de fapt uh, maniera în care trebuie să lucreze Comisia și pe viitor. În săptămâna în care a început COP21 la Paris, mi se pare că această propunere vine exact când trebuie. De fapt, uh, economia circulară se leagă foarte strâns de energie și de politicile climatice. Din ce în ce mai multe studii arată cât de beneficiar ar putea să fie, cât de bună ar putea să fie economia circulară și pentru emisiile de dioxid de carbon. Există foarte multe motive pentru care trebuie să ne mutăm de la modelul liniar de economie către cel circular. Populația lumii crește din ce în ce mai mult, cu foarte multe provocări pentru alimente, pentru materii prime, energie, terenuri și apă. Nu putem să folosim uh, lucrurile și să le aruncăm în abordarea pe care o avem acum. Iar economia circulară, care este o agendă de schimbare, nu este numai o necesitate ecologică. Este, de fapt, singurul model care mai are un sens pe termen lung pentru economia europeană. Are un sens economic pentru că se folosesc resursele într-o manieră inteligentă. Europa nu poate să facă față la uh, competiția în ceea ce privește costurile salariale și de multe ori am pierdut când am intrat această competiție, însă de multe ori resursele sunt uh, finite și când, sunt, uh, ex, când, sunt, uh, când există în Europa, ele sunt uh, într-adevăr foarte puține sau trebuie importate. Uh, și uh, nu avem nicio șansă să avem aceste resurse din uh, altă parte. Trebuie să încercăm să continuăm așadar ca un lider în ceea ce privește tehnologia verde. Deci nu e vorba dacă vrem sau nu să o luăm pe calea circulară în economie, ci mai degrabă de felul în care o să ne ajutăm uh, economia, statele membre și întreprinderile să ajungă acolo mai repede și să ajungă acolo în formă. Cu pachetul pe care îl propunem astăzi, vrem să dăm un imbold economiei circulare și să accelerăm tranziția către ea. Ceea ce prezentăm astăzi este un cadru ambițios și larg pentru că Europa trebuie să ia măsuri și trebuie să facă progrese pentru a ajunge la economia circulară. E vorba de o abordare largă, de reglementare inteligentă, de instrumente bagate pe piață și de uh, inovare și imbolduri. E vorba de un semnal clar către operatorii economici că simplificăm piața economică în acest domeniu pentru a crea noi oportunități de afaceri și pentru a îmbunătăți piața pentru materiile prime sec, materiile secundare. Trebuie să facem uh, un pas dincolo de deșeuri pentru a putea să atacăm întregul ciclu al produsului, de la, de la planificarea acestuia, la procesare, la o alegere mai informată a consumatorului până la o gestiune a deșeurilor mai modernă. Și vrem să reușim să folosim pentru aceasta fondurile noastre și instrumentele financiare. Planul nostru de acțiune și revizuirea acestuia, care a fost adoptată astăzi, sunt măsuri care se susțin reciproc și care vor contribui la un progres real pe la fața locului. Ierchi va vorbi în detaliu despre acțiunile concrete pe care le propunem, dar eu vreau să spun câte ceva despre propunerea în legătură cu gestiunea deșeurilor. Progresele în domeniul gestiunii deșeurilor rămân o prioritate, prin ținte, prin susținere pentru reciclare și refolosire. Vrem să ne asigurăm că resursele rămân într-un circuit și că sunt disponibile pentru noi să le folosim Gestiunea deșeurilor nu se face așa cum ar trebui momentan. Din totalul de producție de deșeuri în Uniunea Europeană, numai o 36% au fost reciclate corect, eficient. 77% au fost, de fapt, uh, duse la halde sau uh, pur și simplu aruncate uh, în locurile specifice. Acest potențial este așadar încă neexploatat. Pentru a putea să îmbunătățim practicile de gestiune a deșeurilor, avem nevoie de o legislație bună la nivelul Uniunii în domeniul deșeurilor, iar pachetul legislativ pe care l-am adoptat astăzi va oferi un cadru de politici foarte stabil care să permită actorilor principali, publici și privați din Uniunea Europeană să dezvolte strategii de investiție pe termen lung care să se bazeze pe prevenire, refolosire și reciclare și care să încerce să evite supracapacitatea în incinerare, de exemplu. Întrebarea dacă este ambițios se poate răspunde în felul următor. Da, cred că este cu siguranță legislația cea mai ambițioasă din lume pe acest domeniu și cu siguranță are ținte foarte stricte în ceea ce privește um, depozitarea deșeurilor, dar și reciclarea. Și am propus de asemenea și să se ridică, să se um, scadă sarcina administrativă pentru, ce, pentru întreprinderi, pentru IMM-uri, prin simplificarea cerințelor. Deci, e vorba de o propunere foarte ambițioasă, dar se ține cont în același timp și de diferitele realități și de performanțele în domeniul deșeurilor și gestiunii acestora în Uniunea Europeană. Diferențele la tratarea deșeurilor sunt în momentul de față foarte mari în Europa, dar scopul nostru este să ajungem la o convergență foarte bună la cel mai bun nivel de practică. Și, momentan, lacunele de implementare vor putea să fie uh, astupate din politica de coeziune a Europei cu 5,5 miliarde de euro până în 2020 stabilite de către acest plan. Risipa alimentară este de asemenea un domeniu prioritar în care vrem schimbări foarte rapide. Din punct de vedere economic, social, dar și moral, este inacceptabil ca atât de multe alimente să se risipească în fiecare an în Europa. În septembrie am adoptat uh, obiectivele sustenabile ale mileniului ONU și am uh, încercat să reducem pierderea alimentelor prin acest plan pe întregul lanț alimentar. Uniunea Europeană și statele sale membre dorește, doresc să aducă la rezultate în acest uh, domeniu pentru a dezvolta așadar o metodă foarte fiabilă pentru a putea cuantifica pierderile de alimente. Noi lucrăm mână-mână și cu statele membre și cu actorii implicați într-o platformă care se ocupă de atingerea acestor obiective. Cam aceasta aveam eu de spus. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului vicepreședinte Katainen. Domnule Katainen, aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați deputați, sunt foarte onorat să mă aflu aici și să discut cu dumneavoastră un pachet foarte important propus de comisie. Acesta face parte din pachetul european de investiții. Economia circulară este un fenomen în economia globală de piață. Poate fi comparat cu globalizarea la care am asistat în ultimele două decenii. Nu e vorba doar de un efect secundar sau uh, un element colateral al economiei de piață. Este o mare tendință care va continua tot așa în următorii ani. Pachetul propus de noi este mai ambițios decât pachetul legislativ anterior privind deșeurile. Acum am încheiat cercul, acum putem vorbi realmente de un pachet al economiei circulare. Acest pachet este uh, unul care ține de competitivitate, dar și de piața unică iar ambiția sa se măsoară în parte și prin viteza cu care tratează colegiuitorii propunerile comisiei. E vorba de a um, încuraja consumatorii și întreprinderile să treacă către o economie circulară de piață. Acest pachet este începutul a unei, unei istorii, nu va transforma uh, dintr-o dată economia liniară actuală a Uniunii Europene într-una circulară. Dar cred că prin acest pachet putem crea un start bun, o bază bună de pornire pentru a dezvolta și mai mult inițiativele de economie circulară. Planul de acțiune va completa cele două propuneri legislative pe tema deșeurilor. În planul de acțiune intră propuneri de la designul de produse până la crearea de uh, materii prime secundare pe piață. Și acest lucru se poate face printr-o simbioză industrială. Un obiectiv cheie este să lucrăm la o aprofundare și mai mare a pieței unice europene, ceea ce este și principala parte a planului de investiții pentru Uniunea Europeană. Sunt uh, bariere la ora actuală care fac dificilă optimizarea resurselor de către întreprinderi. De aceea, crearea unei piețe a materiilor prime secundare și stabilirea de standarde sunt cruciale. E foarte important să ne extindem piața existentă. Cadrul ecodesignului este un instrument de consolidare și de dezvoltare de produse mai ușor de reparat, de uh, separat în părți, componente și de reciclat. Este un pas către eficiența resurselor. Designul ecologic este un instrument important care va permite consumatorilor uh, să aibă mai mult curaj și va crea condiții egale pentru întreprinderi. De asemenea, anunțăm o strategie privind plasticul, un subiect important și complicat. Astăzi doar 25% din deșeurile de plastic sunt reciclate iar consecințele asupra mediului și asupra economiei sunt grave. Mari cantități de plastic ajung în oceane și creează deșeuri maritime. Noi vom continua să tratăm toate aceste probleme pe baza celor mai recente probe. În plus, se va revizui regulamentul uh, îngrășămintelor pentru a uh, promova îngrășămintele organice și pentru a susține bionutriția. De asemenea, va exista o propunere legislativă privind um, standardele minime pentru reutilizarea nutrețurilor și irigație. Achizițiile publice, pornind de la comisie, vor fi încurajate mm, să țină cont de uh, criteriile economiei circulare în achizițiile publice. Este un mare potențial aici pentru economia ciclică, pentru că achizițiile publice reprezintă aproape 20% din PIB-ul UE. De aceea vom sublinia aspectul uh, economiei circulare în noile criterii revizuite de achiziții publice ecologice și Comisia va fi un lider prin puterea exemplului. În cele din urmă, Comisia susține inovația pentru a um, realiza economia circulară. Trebuie să comunicăm cu consumatorii, trebuie să creăm modele de afaceri care să um, ne ducă spre viitor. În programul de lucru Orizontul 2020, în programul de lucru 2016-2017, alocăm 650 de milioane de euro pentru proiecte inovatoare, demonstrative. În plus, mai avem 5,5 miliarde uh, în fonduri structurale pentru obiective de economie circulară. În plus, EFSI poate finanța proiecte care sunt uh, fie inițiative comune, public-privat sau investiții private. Stimați deputați, printr-o implementare rapidă a propunerilor acum, putem să ne atingem obiective economice, ecologice și de societate și putem câștiga transformând, transformându-ne economia liniară într-una circulară de piață. Haideți să dăm consumatorilor șansa să conducă această transformare prin uh, opțiunile lor și haideți să consolidăm competitivitatea, stimulând întreprinderile să-și schimbe modelul de afaceri. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Katainen. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice și are cuvântul domnul Lavia. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să mulțumesc vicepreședinților Comisiei pentru că și-au ținut promisiunea pe care ne-au uh, făcut-o mai de mult. Au venit cu această propunere acum uh, pe o temă pe care Parlamentul a apărat deja de mult timp. Domnul vicepreședinte Timmermans uh, a definit această propunere ca cea mai ambițioasă. Cu siguranță este o măsură care trebuie văzut într-un pachet al economiei circulare și dacă vrem să o evaluăm numai pe baza țintelor uh, în domeniul deșeurilor, probabil că am uh, evaluat o diferit, dar eu cred că este, din punct de vedere al amplitudinii sale, cea mai diferite posibilități pentru diferitele state care au într-adevăr situații uh, diferite și pot atinge astfel obiectivele pe calea lor. Astfel avem o propunere foarte echilibrată pentru situația actuală. Poate că am fi vrut să auzim mai mult despre um, risipa de mâncare. Am uh, ascultat ceva, dar ne-am fi așteptat la mai mult. Oricum, uh, parcursul acesta va fi bun pentru a putea îmbunătăți uh, propunerea și cred că acest pachet este considerat echilibrat pe bună dreptate, așa cum îl vrea Parlamentul. Mulțumesc, iar acum doamna Bonafe are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, stimați vicepreședinți, domnule comisar Vela. Um, ați um, propu- ați prezentat o nouă propunere, uh, așa cum ați spus, până la sfârșitul anului. Ați uh, prezentat o propunere care închide, de fapt, un cerc uh, și nu vă ocupați numai de deșeuri. Avem acum un plan de acțiune cu acțiuni și termene foarte clare în care se vorbește încă de la producerea și planificarea unui produs de această reciclare, de această posibilă circularitate până la sfârșitul ciclului său de viață. Pentru noi, socialiștii și democrație este o chestiune esențială și mi se pare un punct foarte bun de plecare. Nu putem însă să ne permitem ca 600 de milioane de tone de deșeuri care ar putea fi folosite ca materii prime și resurse să fie aruncate în Europa în fiecare an. Așadar, ar fi o greșeală să considerăm că economia circulară este doar o parte a, uh, este numai o parte din economia care ține de deșeuri. Cred că trebuie să o vedem într-un context mult mai larg. Direcțiile generale au colaborat la această propunere. Mi se pare că aceasta arată că exact economia circulară este o chestiune orizontală care ține de toate sectoarele Comisiei, iar noi vom uh, avea grijă ca această chiar să se întâmple și să fie acompaniat de măsuri financiare adecvate. Mai există un punct la care dumneavoastră nu ați uh, menținut promisiunea, și anume uh, trebuie scăzută la 65%, uh, ați scăzut cota de reciclare la 65%, mi se pare că aici lipsesc țintele în domeniul prevenirii, de exemplu în ceea ce privește deșeurile. Cred că trebuie să vă spunem că nu suntem pasionați neapărat de cifre și de ținte și nu e vorba de un punct procentual în plus sau un minus, ci problema pe care o avem este că cu o foaie de parcurs atât de ambițioasă ca aceasta pe care ați propus-o dumneavoastră, pentru ca să fiți credibili trebuie să aveți și obiective care să fie măsurabile prin anumiți indicatori și care să fie așadar și atingibile. Credem de aceea că e nevoie de o economie circulară cu obiective ambițioase pe care să putem însă să ne bazăm într-un uh, sistem de reducere a deșeurilor pe termen lung și prin refolosirea unor produse resurse care nu sunt folosite bine acum. Vă spun că pe acest punct, însă, grupul socialiștilor și democratice nu dorește să cadă ștacheta. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, doamna Bonafe și acum are cuvântul domnul Demesmacher. Vă rog, aveți uh, un minut și jumătate. Uh, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Trash is cash. Această formulă vine de la dumneavoastră, domnule Timmermans, și e bine găsită. O folosire mai bună și mai durabilă a materiilor prime este esențială. Avem un an și jumătate de întârziere și, sigur, n-am să intru în detaliile propunerii, dar am câteva întrebări și câteva critici în ce privește legislația, în uh, ce privește deșeurile. Există diferențe foarte mari între statele membre în ce privește implementarea legislației existente uh, și cu atât mai mult atingerea obiectivelor 2020. Reciclăm uh, doar 65% din deșeurile noastre menajere, în timp ce în alte state membre 80% din deșeuri uh, sunt risipite. Legislația vizând deșeurile care există e o etapă inițială, dar care sunt eforturile Comisie pentru ca ea să fie implementată. Cred că e nevoie de măsuri dar a, a ajunge la a, scă, la a spori a, rata de reciclare a deșeurilor menajere e importantă. Există însă și alternative pentru a include eforturile tuturor, bunăoare, proiecte de învrățire sau obiective intermediare. Apoi, e nevoie de măsuri specifice în ce privește precursorii în ce fel va încuraja Comisia acest fenomen? Și apoi, interdicția de a uh, arunca la rampă deșeurile reciclabile, cum veți încuraja așa ceva? Acum uh, are cu... Uh, Acum uh, are cuvântul domnul Gerbrandi. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum un an, s-a făcut gafa politică de a se retrage pachetul deșeurilor. Și iată că acum vedem uh, cum stăm. Avem în primul rând o nouă propunere legislativă a deșeurilor, mai slabă oarecum decât cea dinainte. Și uh, cred că Comisia se așteaptă ca, par ca Parlamentul să mărească nivelul de ambiție și să se ia la ceartă cu Consiliul. Am să spun Comisiei că vă stăm la dispoziție. În al doilea rând, avem un plan de acțiune, dar este un plan de acțiune în care acțiunile sunt limitate la clădirea Berlemont, mă tem. Este un fel de versiune copiată din foaia de parcurs către o uh, Europa eficienței resurselor din 2011. Deci nu doar că avem o întârziere de 2 ani, avem o întârziere de 4 ani. Uh, Chiar mă așteptam ca după exprimarea puternică a comisarilor să se producă o accelerare a tranziției către economia circulară și mă tem că nu se întâmplă acest lucru prin acest plan de acțiune. Așadar, solicit comisiei să uh, accelereze realmente. Mulțumesc. Urmează domnul Huaristi Abauns. Gracias, presidenta. Mulțumesc foarte mult, domnule Timmermans. Domnule Katainen, propunerea dumneavoastră se îndepărtează de ambițiile Parlamentului. Nu vorbiți despre măsuri, despre punerea în aplicare, ceea ce reduce potențialul pentru o schimbare sistemică. Și totuși avem nevoie de așa ceva pentru a crea o veritabilă economie circulară care ar permite eliminarea deșeurilor. Acum, în ce privește cadrul financiar și gestionarea deșeurilor, Comisia spune clar că orice investiție în acest sector trebuie să respecte obiectivele de reciclare. Bună oară! Ne confirmă că nu vor exista investiții în incineratoare care să nu poată fi justificate, doar în cazuri absolut excepționale. Eu însă vă cer să fiți încă și mai ambițioși în prevenție și în reutilizare în obiectivele de reciclare eh, și printre aceste obiective lucrează și eh, triajul selectiv. E posibil să avansăm mai repede, mult mai repede. Există orașe, Ljubljana, Munoară, care au demonstrat că acest lucru e fezabil. Acum, domnul Scrleț. Două minute și jumătate. Poștani gospodine Timmermans. Uh... Mulțumesc, domnule Timmermans v-ați îndeplinit promisiunea, ați spus că până la sfârșitul anului 2015 o să avem un pachetul pe economia circulară și acum ne-ați prezentat acest pachet, însă nu putem spune că e vorbă de fapt de un plan de măsuri mai ambițios. Am pierdut un an și economia noastră a pierdut inerția de care avea nevoie pentru ca economia europeană să se pronunțe pentru acest tip de economie circulară ca o cale de viitor. În planul dumneavoastră există multe puncte bune, dar există și multe lucruri care lipsesc. Eficiența resurselor care ar trebui să fie obligatorie, semestrul european și indicatorii lui, diminuarea poluării în oceane și mări și reducerea risipei alimentare. Vă amintesc că în iulie anul acesta Parlamentul European a votat toate aceste cerințe, însă lucrurile au se pare că s-au pierdut pe culoarele Comisiei Europene. Nu am primit multe propuneri noi, de fapt e o reformulare a directivei deșeurilor pe care o auzim aici. Și restul sunt măsuri, sunt planuri de acțiune fără vreo acțiune concretă. Domnule Timmermans, care sunt garanțiile care sunt uh, oferite de către Comisia de Europeană pentru ca acest pachet de măsuri să fie cu adevărat pus în aplicare? Care este piața pe care o menționați dumneavoastră, care trebuie să fie o garanție pentru punerea în aplicare, pentru că nu există această piață acum? Dacă spunem că deșeurile se reciclează și că devin energie, atunci uh, aceasta ne face să tragem semnalul de alarmă, pentru că economia noastră nu are nevoie de incinerare. Ne amintește mai degrabă de epoca de piatră și ar trebui să fim pionieri, pionieri la nivel mondial. Ați făcut însă multe lucruri bune. Ați permis țărilor care nu puteau înainte să îndeplinească obiectivele. Dar cum veți putea permite acestor țări să participe când spun că nu pot îndeplini promisiunile și nu pot atinge obiectivele. Cum o să poată să aibă aceste țări o șansă să participe la planul de acțiune? Mulțumesc, domnul Pedicini, vă rog, un minut, în numele EFDD. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu se face referire deloc la eliminarea imboldurilor pentru resursele fosile. Nimic nu se spune nici despre uh, incinerarea uh, um, electrodomesticelor. Nu se vorbește nimic despre um, obiectivul uh, deșeurilor municipale, care de fapt uh, trec din, de la 65 la 75% până în 2030. Nu se vorbește nimic nici de ambalaje, acestea trec din 65 la 85% și alimentarele care trec de fapt tot așa schimbă de procente. Însă am ascultat uh, foarte mult ce a spus domnul vicepreședinte și a vorbit mult de ambiție, însă pentru mine exact aceasta cuvânt și-a pierdut cel mai mult semnificația din câte văd eu se vede că s-a folosit cu mare drag uh, cuvântul ambiție, dar din păcate această propunere mie mi se pare mai slabă. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Lize. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor, eu aș dori să, um, să mulțumesc Comisiei pentru că a făcut această propunere astăzi. Este decisiv este însă poate nu suficient de ambițioasă această propunere și cred că trebuie să analizăm foarte atent acest subiect. În domeniul irosirii de alimente ne așteptam la mai mult. Această propunere însă este o bază de lucru, este necesară din multe puncte de vedere și uh, mi se pare că trebuie să ținem cont și de argumentul protecției climatice din uh, halde se degajă metan și metanul este un gaz cu efect de seră foarte puternic, ca și CO2-ul. De aceea trebuie să facem ceva. Din țara mea, din Germania, vine cea mai mare contribuție uh, la reciclare, 20% uh, din reciclarea făcută. Ă, deci ă, avem și exemple bune, dar cred că trebuie să ne apucăm de treabă și să ă, facem ceea ce trebuie. Mulțumesc, domnul, Mers domnul Parniu, un minut. Je l'ai écrit dans... Am scris aceste lucruri în raportul meu vizând COP21. Acest summit de la Paris, COP21, nu e doar pentru a combate schimbările climatice, ci și pentru a schimba o paradigmă economică. Dezvoltând economia circulară, permitem această schimbare de paradigma economică și permitem, mi se pare mie interesant, că directiva merge în direcția cea bună și permite, cum spuneam, economii ce privește materiile prime, 630 de miliarde de euro din deficitul uh, UE se datorează importului de materii prime. Vorbim de 2 milioane de noi locuri de muncă grație unei economii circulare, protecția mediului, eh, diminuarea cu 48% până în 2030 emisiile de CO2 comparativ cu nivelul din 2012. Iată niște propuneri de dezvoltare a economiei circulare care realmente merg în direcția cea bună, conform obiectivelor noastre discutate în chiar aceste clipe la Paris, la COP21. Domnul Henkel, acum un minut. Mulțumesc. Ceea ce mi se pare evident când citesc acest dosar, că a fost uh, manager la VGF în Germania și că a fost uh, președinte al unei confederații industriale, pot să vă spun că cred că de multe ori aici e vorba și de argumente ideologice, de fapt, în loc să vorbim de chestiuni științifice. Vedem de exemplu, același lucru când vorbim de refolosirea PVC-ului. Foarte multe persoane din acest Parlament vor să ardă PVC-ul, dar aceasta contravine, bineînțeles, unei economii circulare. McKinsey a constatat că în anul 2030 sau până în 2030, la o economie circulară bine organizată, se vor economisi 1,8 miliarde de euro. Doamnelor și domnilor, însă, și acum vine de fapt partea pe care, la care vreau să cenzion, cenzurez ce am spus, cred că atunci uh, trebuie să fie înlăturată moneda unică pentru că duce la probleme în Europa. Mulțumesc, domnul ca un minut. Uh, Mulțumesc. Haideți să ne uităm la fapte la, din acest moment. Pachetul deșeuri e blocat la Consiliu. UE e divizată avem state membre cu o proastă administrare a deșeurilor, avem falsificări de date, avem date diferite, nu avem definiții corespunde. Iată care e situația reală. Și, pe fundal, dumneavoastră acum propuneți un concept și asta aș vrea să sublin. Sigur, apreciez, sigur, putem discuta despre cifre dacă vorbim de 65% sau altceva, dar cred că trebuie să fim ambițioși în ce uh, privește punerea în aplicare acestui concept. Și de aceea dușul rece pe care l-ați primit din partea unor colegi poate nu e nejustificată. Două observații. Definițiile, datele statistice nu sunt lesne de obținut, dar dincolo de stimulentele economice, haideți, permiteți-mi 5 secunde, haideți să ne uităm la ce am putea face în termen de stimulente fiscale, pentru că uh, aici lucrurile sunt mai importante. Acum trebuie să închei. Sper să putem discuta și în viitor, pentru că am câteva idei de împărtășit. Mulțumim. Domnul Florenț, acum. Un minut. Da, doamna președinte, domnule vicepreședinte, domnule Vela, mulțumesc mult. Astăzi nu sunt chiar atât de nemulțumit. Am fost foarte nemulțumit atunci când comisia și-a retras raportul. Ați spus-o și dumneavoastră, data e corectă și cred că este important ca cetățenii să înțeleagă că de la nivelul politic pot veni schimbări și că politica este importantă. Cred că aceste măsuri vor juca un rol important, dar vă rog să nu cădeți într-o capcană, pentru că dacă nu definim niște criterii și niște metode uh, cu privire la atingerea obiectivului, atunci uh, se, va, se vor face în Germania unele lucruri, în Italia poate se, vor, se va face altceva, Uh, eu cred că e foarte important să discutăm exact definițiile, să vedem ce înseamnă reciclarea, Uh, eu uh, cred că capitolul plan de acțiune trebuie să prezinte mult mai uh, în detaliu ceea ce trebuie făcut. Domnule vicepreședinte, trebuie ca Comisia să dea repede rezultate și un lucru bun e că e un pachet complet. Mulțumesc, domnul Paolucci. președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Pachetul cu privire la comunicarea pe economia circulară este un pas înainte. Ne place aprociul sistematic care astăzi încearcă să depășească greșelile din sector, abordarea sectorială. Proiectele pentru spațiul alimentar, ciclul productiv și uh, verificarea tuturor produselor pe întregul ciclu sunt chestiuni care țin una de alta. Abordarea este corectă și pe conținut nu totul însă este corect pentru ca obiectivele ambițioase trebuie să se concretizeze și în acte legislative și într-un într calendar potrivit, pentru că timpul nu este o variabilă independentă. E nevoie de mai mult curaj, de mai multă hotărâre, lăsând deoparte ceea ce a făcut Consiliul, de exemplu, în anumite cazuri. Trebuie să avem ca scop mai bune, o mai bună gestiune a deșeurilor și un pas înainte se poate face și în indicatorii de eficiență. Trebuie să depășim uh, problema poluării maritime și uh, a oceanelor și trebuie să respectăm mai bine și um, o politică um, până în 2030 pentru a încerca să punem un capăt uh, risipelor alimentare, dar e nevoie și de o parte legislativă. Mulțumesc, domnul Gjârb, un minut. Comisia przyjęła dzisiaj ambit. Mulțumesc. Comisia a adoptat astăzi o serie de măsuri ambițioase, obiectivele fixate, în special în ce privește reciclarea, până la 65% sunt obiective bune, e un progres față de proiectele anterioare. În al doilea rând, trebuie subliniat că acest plan trebuie realizat în acord și în cooperare cu autoritățile locale și împreună cu societatea. Comisia a fost criticată în trecut deoarece se spunea că aceste noi obiective nu vor asigura atâtea locuri de muncă uh, câte au asigurat uh, proiectele anterioare, dar trebuie să fim pragmatici. Trebuie să ținem seama de un element important, reciclarea produselor toxice. Cineva a menționat azi aici plasticul mult, plastic e aruncat la gunoi. Ori acest lucru trebuie să se schimbe. Anumite țări ar trebui să primească un termen de implementare mai lung. Și poate ar trebui acordate, acordați 5 ani în plus, dar cu ambiții sporite. Domnul Zorinio. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, domnule comisar. În ultimul timp, conflictele succesive și crizele globale nu ne-au dat prea mare speranță în viitor. De aceea e important să subliniem consensul politic la nivel înalt care începe să se contureze la Paris. Un consens politic nu doar pentru atenuarea încălzirii globale, ci și pentru a schimba modelele de organizare economică și socială. Mesajul este foarte similar cu pachetul economiei circulare. Este esențial ca oamenii și planeta să fie plasați în centrul procesului de dezvoltare durabilă. Economia circulară răspunde la provocarea utilizării eficace a resurselor în întregul ciclu de prelucrare și utilizare a produselor. Astfel se vor putea rezolva probleme cheie, cum ar fi creșterea, ocuparea, protecția biodiversității, ocrotirea oceanelor. Avem motive să fim optimiști, nu putem accepta ca birocrația și erorile de punere în aplicare să dăuneze unei strategii atât de hotărătoare. Dacă cetățenii și întreprinderile și, de asemenea, instituțiile își asumă această cale, vom ajunge la uh, destinație. Mulțumesc, domnul Tăiani, un minut. Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați reprezentanți ai Comisiei. Pentru a putea garanta o creștere sustenabilă în Uniunea Europeană, trebuie să folosim resursele care ne stau la dispoziție într-o manieră mai inteligentă. Economia circulară reprezintă o necesitate pentru Europa. Trebuie să reducem uh, emisiile de dioxid de carbon într-o manieră mai eficientă, chiar și în ceea ce privește aprovizionarea cu materiile prime. Așadar, economia circulară este o oportunitate foarte mare, ne va ajuta întreprinderile cele mai competitive să devină și mai competitive și va oferi de asemenea o creștere economică în domeniul aluminiului și al oțelului, sper. Și, de asemenea, va da un imbol și economiei verde, verzi. Mă bucur de pachetul pe care l-a prezentat Comisia, care are ca țintă îmbunătățirea competitivității noastre la nivel mondial, stimulând în același timp creșterea economică sustenabilă și crearea de noi locuri de muncă. Astfel, eu cred că acest pachet reprezintă un pas înainte față de strategia de reindustrializare a Uniunii Europene care a fost aprobată de către Comisie și care are ca scop uh, obiectivul de a uh, ajunge la 20% din PIB-ul uh, din domeniul producției, deci ca producția să fie 20% din PIB-ul Europei până în 2020. Nu putem să lăsăm deoparte și rolul central pe care joacă industria, însă în Europa, chiar în acest context al economiei circulare. Mulțumesc! Mulțumesc și aveți un cartonaș albastru, domnule Taiani. Îl acceptați? Domnul Zani. De acord, domnule Taiani. Domnul Gianni, da, mulțumesc. Ați menționat două lucruri foarte importante relația cu economia verde și fondurile europene și folosirea acestora. Există domenii în care economia circulară aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. De exemplu, mă refer aici la uh, anvelopele de cauciuc unde de multe ori uh, acestea sunt folosite uh, a doua oară și astfel se poluează aerul. Cum putem să eliminăm acest risc? Domnule Taiani, vă rog. Este clar că trebuie să găsim un compromis corect și încercarea este cea, cea pe care am făcut-o și eu uh, când eram comisar între politica industrială și politica economiei, politica ecologiei. Se poate găsi un mediu, o linie de mijloc pentru ca să avem succes în ambele părți. A treia revoluție industrială nu poate să fie decât o revoluție industrială vie verde. Sigur că trebuie să găsim o soluție pentru fiecare sector și un compromis pentru fiecare pentru a da o șansă industriei și în același timp să ne a nu strica mediul. Mulțumesc. Trecem acum la Catch the Eye. Avem 8 persoane care doresc să ia cuvântul. Doamna Maletici întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt într o de acord cu domnul vicepreședinte, nu putem compensa cu salariile noastre, ci cu o bună gestionare a resurselor. Asta, da, economia circulară poate aduce avantaje uh, în raport cu resursele pe care le avem și utilizând resursele pe care acum le aruncăm. Pachetul Comisiei e un mare pas înainte, e un mesaj clar că punem pe primul plan bună utilizare și gestionare a resurselor și a produselor noastre. Zero waste goal este un uh, lucru foarte important, dar când nu îl putem atinge, e bine, a incinera ce rămâne e probabil o soluție la fel de bună. Cele 6 miliarde de euro pe care le-am putea economisi printr-un design ecologic și prin reciclare uh, e un element ce ne-ar putea ajuta pentru dezvoltare și ocupare. Domnul Caputo, mulțumesc, domnule președinte. Comisia ne-a spus că va prezenta până la sfârșitul lui 2015 acest pachet și aceasta a făcut, a făcut, a respectat această obligație. Pachetul acesta este mai puțin ambițios și a uitat câte ceva. Ne așteptam la o creștere a obiectivelor de reciclare, de uh, folosirea minim 75% din deșeurile urbane pentru reciclare, dar momentan am rămas la o 65% și mi se pare că trebuie să fi fost uh, obligatorie reducerile uh, de, de, um, de puneri în halde și în uh, gropi de gunoi al deșeurilor. În continuare nu este însă obligatoriu. Așadar, în ceea ce privește consumul Uniunii Europene, ne bazăm în continuare pe un sistem foarte insostenabil din punct de vedere ecologic. Suntem, de fapt, una din cele mai prost prospere regiuni din lume și avem obligația morală de a dezvolta procese și produse care sunt pe măsură. Economia circulară ne-ar permite să ne folosim la maxim potențialul de inovare și creând în același timp creștere și ocupare. De aceea, împreună cu colegii mei, încercăm să îmbunătățim această propunere a Comisiei pentru a putea să dăm cetățenilor europeni un pachet mai ambițios în economia circulară, care să fie capabil să îndeplinească obiectivele din cele al șapte program, al șaptelea program de acțiune pentru mediu. Mulțumesc, domnul Maria, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Societatea europeană consumă um, energie din uh, surse uh, în proporție de 50% mai mult decât se regenerează sursele de energie. Avem nevoie de o economie circulară ca să nici nu mai depindem de importurile de energie. Reciclarea trebuie să fie de bază și trebuie să trecem de la consumul liniar la unul circular. Este esențial să trecem la o economie circulară. Astfel se vor putea uh, degaja beneficii economice și vom reuși să reducem cheltuielile, vom face economii imense, vom crea încă 2 milioane de locuri de muncă și vom spori competitivitatea Uniunii Europene pe scena internațională. Pentru a atinge obiectivele pentru 2030, va trebui să analizăm cercetarea, inovarea, știința și să le stimulăm pentru ca economia circulară să devină realitate. Doamna Bilbao Barandi, care cuvântul. Gracias. Comisario, una... Mulțumesc. Domnule comisar, ați mizat pe economia circulară și e un avantaj competitiv în cadrul Uniunii. Care noi suntem cei care depindem cel mai mult de importuri din lume E o idee de viitor, cea pe care o propuneți, sprijinirea cercetării și a dezvoltării tehnologice ne-ar permite să economisim măcar 70% din uh, materiile prime. Am putea crea locuri de muncă, ameliora producția, o sursă de uh, creștere durabilă și inovantă. Sunt pentru punerea în aplicare a unor obiective obligatorii trebuie valorizată inovația și Trebuie să transformăm toate aceste lucruri ca un brand made in Europe. Politica fiscală europeană ar trebui să susțină economia circulară. Dar ar trebui să introducem și cheia reutilizării, deci în sistemul fiscal. Mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o să iau cuvântul aici. Economia circulară trebuie să fie mai mult decât legislație și trebuie să fie mai mult decât retorică despre economia circulară. Economia circulară trebuie să fie despre felul în care ne trăim viața, pentru că trebuie trăită această economie și dacă vrem să se întâmple așa ceva, atunci unul din primele lucruri pe care trebuie să le facem dacă vrem ceva este să dăm exemplu. Trebuie să ne uităm însă, să ne întrebăm acum, suntem cu adevărat un exemplu? Chiar uh, folos, ne ocupăm de reciclare, de reducere, de cele trei eruri sau nu? Poate mai bine trebuie să ne uităm la faptul că apa pe care o beau uh, deputații aici este din sticle de plastic. Și dacă ne uităm la mașinile de cafea, atunci vedem că și acolo sunt pahare de plastic care de fapt nu pot fi deloc reciclate. Ce se întâmplă cu uh, o, o cafea și o, de, cu un pahar de plastic, o linguriță de plastic și mergem și la Strasbourg. De fapt, ați auzit de reducere. Reducere înseamnă să nu mai mergem la această, la, la Strasbourg. Deci vreau să vă amintesc și că noi urmărim, noi spunem oamenilor să ne urmărească. Avem tone de hârtii. Ați auzit vreodată de e mail mai bine? președinte, întrerupe pentru că a expirat timpul. Domnul Eichhout. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you, Commission, for the proposal. Mulțumesc, Comisie, pentru propunere și poate vă uh, întrebați de ce suntem atât de critici. E bine, e vorba de credibilitatea Comisiei. Cu foarte multă claritate ați promis să fiți mai ambițioși. Păi atunci ne așteptăm la mai multă ambiție. Prima întrebare. Avem un plan de acțiune. Avem o comunicare, avem o strategie, avem o foaie de parcurs, avem multe despre economia circulară, dar cu ce e acest plan de acțiune diferit vis-a-vis -vis de toate comunicările din trecut? Aceast, apoi, trecând la pachetul legislativ. De ce a trebuit să fie redactat din nou la un an și jumătate distanță. Planul de acțiune ar fi putut fi lansat acum, de deci ce a trebuit să-l retrageți pe cel anterior? Acum vedem obiective mai puțin ambițioase, mai puține uh, ținte în pachetul legislativ și o întrebare clară. Unde e obiectivul pentru a ne spori eficacitatea resurselor? Acest lucru a fost șters și e un lucru foarte prost acesta. Mulțumesc. Domnul Bogovici acum. Gospodarstvo e pravo odločitev in podpiram. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că această propunere este o decizie corectă Cred că economia circulară trebuie să fie un nou model și să, această propunere nu trebuie să rămână doar pe hârtie. După cum s-a spus, trebuie trăită și pentru a implementa economia circulară trebuie să ne concentrăm asupra oamenilor, pentru că indivizii iau decizia de câtă mâncare își pun în farfurie, câtă mâncare aruncă și așa mai departe. Indivizii decid ce să facă cu uh, deșeurile, deci trebuie să ne concentrăm asupra tinerilor care pot să promoveze acest tip de economie și care pot de asemenea să fie cei uh, care uh, vor uh, trăi zi de zi acest lucru. Mă bucur să văd că vom putea să discutăm aceste obiective și cred mai ales că trebuie să trăim economia circulară. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar Vela. Unul din obiectivele economiei circulare este faptul că trebuie să fie reduse deșeurile și în momentul de față avem deșeuri în oceane, o temă foarte gravă. Trebuie să punem în aplicare și să ținem cont și de prioritățile G7. Problema este însă că avem uh, multe deficiențe în acest domeniu. Sistemele marine sunt pline de organisme care apoi uh, sunt înghițite de către pești și care după aceea blochează reproducerea acestor pești. Mai există și de perturbatorii endocrini care ar putea de asemenea să ducă la probleme la mamiferele um, din uh, oceane sau la mamifere în general. Ar trebui deci să încercăm să avem mai multe instrumente concrete la această economie, dar momentan nu avem decât o economie foarte slabă, nu putem să trecem peste această economie circulară, altfel nu vom putea să facem niciun progres. Revenim acum la domnul comisar Katainen, care ia cuvântul. Speaker, thank you very much for... Doamnă președinte, mulțumesc pentru comentarii și pentru sfaturi. Aș dori să spun că domnul comisar Vela va fi prezent la Comisia ENVI pe 21 uh, decembrie și la această comisie veți avea șansa să analizați pachetul în detaliu. În primul rând, ce este nou în acest uh, pachet față de pachetul anterior care a fost retras de comisie? În primul rând, Propunerea legislativă anterioară privind deșeurile se baza parțial pe niște dorințe umile. De exemplu, dacă vă uitați la obiectivul privind uh, haldele de gunoi, nu avea caracter obligatoriu juridic. Eu sper că acum uh, toate grupurile, cel put- că nici măcar verzii nu vor interveni ca să uh, schimbe propunerea nouă cu propunerea pe care am retras-o, pentru că cea veche este mai slabă decât cea de acum. Acum avem caracter juridic obligatoriu, iar în cea veche avem doar o aspirație, un fel de speranță că cineva va face ceva. Acum avem obligația juridică și nu mai avem 25%, ci 10% până în 2030. Un alt lucru nou este că nu vorbim doar despre cum să tratăm deșeurile, ci și cum să reducem cantitatea de deșeuri, ceea ce este important. Acesta este unul din motivele pentru care am vrut să retragem pachetul. Am vrut să fie mai realist, să devină mai ambițios și de asemenea am vrut să vedem cum putem evita cum putem evita anumite capcane și cum putem crea stimulente pentru o reutilizare a deșeurilor, ceea ce este un adevărat motor pentru industrie dacă se face cum trebuie. Mi-a plăcut foarte mult uh, ce a spus domnul Tajani, a vorbit de reindustrializare. Într-adevăr, e foarte importantă această abordare, pentru că dacă folosim stimulentele corecte și, de asemenea, domnul Telicca a vorbit despre stimulente economice, dacă facem lucrurile cum trebuie, vom încuraja sectorul privat, antreprenorii, inovatorii, gospodăriile, industria să transforme modelul actual de afaceri într-unul mai circular. De asemenea, dacă comparăm obiectivele de reciclare cu obiectivele de uh, halde de gunoi, vedem că până în 2030 nivelul de reciclare ar trebui să ajungă la 65% cu caracter obligatoriu și avem și o clauză specifică care înseamnă că până în 2025 va trebui să vedem dacă nu cumva putem să mărim acest obiectiv peste 65%. De asemenea, am modificat acest obiectiv legat de halde pentru a-l face mai ambițios și am făcut-o tocmai pentru a stimula atingerea obiectivului de reciclare. Câte locuri de muncă se vor crea, nu știe nimeni cu adevărat. După evaluarea noastră, dacă ne uităm la obiectivele de reciclare și de grob de gunoi, ne putem imagina că se vor crea 170.000 de locuri de muncă noi. Dar nu vreau să insist asupra acestor cifre pentru că nu știe nimeni exact cum vor funcționa aceste afaceri. Dacă vă uitați la directiva designului ecologic și la practicile de ecodesign și de etichetare energetică, a practicile actuale, de ele vorbesc și nu de uh, obiectivul nostru. Evaluarea noastră este că până în 2020 energia economisită ar fi egală cu consumul anual primar de energie al Italiei. Deci s-ar uh, economisi bani și s-ar uh, uh, mări bugetul fiecărei gospodării europene cu cam 500 de euro pe an. Nimeni nu știe care ar fi impactul asupra creării de locuri de muncă. Și Chiar dacă ne uh, uităm la această propunere de a extinde uh, sfera de aplicare a designului ecologic, nu știe nimeni care vor fi consecințele, dar cu siguranță vor fi pozitive. Doamnă președinte, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere. Încă ceva despre irosirea de alimente, pentru că a fost menționată. Statele membre au angajamentul de a atinge obiective sustenabile în acest domeniu Așadar, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a reduce uh, risipa de alimente. În fiecare fază a lanțului alimentar trebuie să monitorizeze nivelul de risipă de alimente și să ne uh, raporteze concluziile lor și de asemenea Comisia pregătește o metodologie de a măsura risipa și de asemenea dorim să clarificăm legislația legată de importul de alimente și uh, nutrețuri uh, și de asemenea să permitem facilitarea de distribuție de alimente pentru cei defavorizați. De asemenea, trebuie să vedem ce putem face pentru a stimula donațiile de alimente în statele membre. Doamnelor și domnilor, este uh, un pachet mare, important și uh, avem uh, loc de uh, abordări pragmatice, rezonabile și haideți să încercăm să găsim noi instrumente pentru a permite consumatorilor și întreprinderilor să își modifice modelul de activitate. Vă mulțumesc!